Procesul verbal și textele aprobate de la sesiunea anterioară au fost distribuite. Există observații? Dacă nu, considerăm procesul verbal adoptat. Autoritățile competente ale Regatului Unit mi-au comunicat